trage toate lecțiile din această criză uh, față de cetățeni, consumatori și uh, companiile noastre. Mulțumesc! Thank you, Commissioner Barnier. Mulțumesc, domnule comisar Barnier, și cu asta am încheiat uh, dezbaterea pe subiectul agențiilor de rating al creditelor. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Clint oferta publică de valori mobiliare și armonizarea obligațiilor de transparență. Văd că raportorul nostru este în sală, așadar îi dau cuvântul pentru 4 minute. Președinte, comisar. Domnule președinte, domnule comisar, dacă am să depășesc timpul alocat, uh, vă asigur că atunci când am să trag concluziile, am să fiu succinte și n-am să depășesc cele șase minute per ansamblu. Această directivă a fost inițiată în anul 2003 și ne așteptam ca în septembrie 2009 ea să fie revizuită și corectată. Este vorba despre directiva numită, poreclită, directiva prospect. Și E vorba despre acel prospect care trebuie publicat atunci când sunt emise acțiuni sau alte produse de investiții pe piețele financiare din uh, um, Europa. Revizuirea și modificarea își dorește o uh, obținerea de mai multă certitudine juridică și clarificarea anumitor definiții. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat la elaborarea acestui text, mai ales raportorilor din umbră. Și vreau să mulțumesc și Comisiei pentru spiritul de cooperare, pentru că fără colucrarea tuturor nu am fi reușit să ajungem la un rezultat pozitiv în mai puțin de zece luni. Așa cum știți, tocmai a avut loc și trialogul și suntem foarte mulțumiți de uh, rezultatul la care am ajuns. Există mai multe puncte. În primul rând, în ce privește IMM-urile, dorim să accelerăm accesul la capitaluri pentru IMM-uri, pentru că, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, foarte multe uh, IMM-uri pot să um, găsească capital pe piețele financiare. În Europa, acest lucru este destul de puțin posibil. Tocmai de aceea am vrut să să um, existe un plafon în ce privește această obligație de emitere a unui prospect, astfel încât IMM-urile să aibă costuri mai puține și să poată, cum spuneam, să um, aibă acces mai ușor la uh, piețele financiare pentru a găsi capitaluri suplimentare. Apoi, ne-am gândit și la investitorii privați care trebuie, bineînțeles, să fie protejați și aici am modificat plafonul de la 50 de uh, mii la 100 de mii de euro. Apoi ne-am întrebat cum pot să participe uh, uh angajații unei firme la capitalul acesteia fără ca să fie nevoie de publicarea unui prospect atunci când se vând acțiuni propriilor angajați. Deci am vrut să putem să ușurăm um, um, obligațiile în ce privește prospectele. De asemenea, am dorit să respectăm principiul de subsidiarității și al proporționalității, am eliminat toate prevederile inutile, dar ne-am asigurat că există totuși un uh, rezumat, un document cu principalele informații pe care trebuie să le știe viitorii acționari. Apoi, acele uh, firme care au o capitalizare bursieră într-un stat terț trebuie totuși să publice un prospect și uh, asta chiar dacă este vorba numai despre vânzarea de acțiuni către proprii angajați, către proprii colaboratori. Dacă nu au uh, activități transfrontaliere, atunci sunt scutite de acest prospect. Apoi, în ce privește această sinteză a prospectului, acest rezumat, uh, în general, un prospect este un document cu numeroase pagini, uneori câteva sute, și de obicei este disponibil și un rezumat, dar care și el are pe puțin 50 de pagini. Și atunci noi ne-am dorit să reducem această cantitate de informații și să avem o sinteză cu câteva informații cheie. Comisia nu se gândise la acest lucru. Cum spuneam, noi ne-am gândit la această sinteză în care să figureze numai uh, um, informațiile um, esențiale. E vorba despre acele informații care permit uh, să faci alegeri în cunoștință de cauză și eu cred că am putea să ajungem la niște documente care au 20 până la 30 de pagini în loc de 60-70, deci este o reducere a birocrației și uh, uh, facilitează, uh, le facilitează viața micilor investitori. Apoi, în ce privește uh, răspunderea? Președintele spune, aveți patru minute și două minute la sfârșit. Da, îmi pare foarte rău, spune raportorul, în prezentarea mea este destul de lungă. Atunci când este vorba despre răspundere, cine poartă responsabilitatea pentru informațiile care sunt incluse în acest prospect? și atunci uh, când uh, trebuie modificate informațiile, cine are răspunderea? Ei bine, pentru prospectul printat inițial, uh, autoritatea emitentă este uh, uh, responsabilă, iar atunci când e nevoie de modificări, intermediarul este responsabil. S-a prevăzut, cum spuneam, revizuirea directivei peste alți cinci ani. Apoi, Știți foarte bine că acum, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să operăm anumite um, adaptări. Datorită președintei uh, Comisiei de Afaceri Economice și Monetare, am reușit să obținem un termen de trei luni pentru ca noi să putem să analizăm orice fel de modificare a directivei și eventual să obținem trei luni suplimentare. Dar ne-am angajat să ne dăm acordul în termenul cel mai scurt, astfel încât toate preocupările să fie luate în considerare. Acum cer domnului comisar să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. În momentul în care, pe data de 13 ianuarie, am avut onoarea să fiu audiat, chiar înainte să fiu numit comisar european de către Parlamentul European, mi-am luat angajamentul să îmbunătățesc uh, protecția investitorilor, să reduc povara administrativă care apasă pe merii întreprinderilor și, în mod deosebit, asupra IMM-urilor, care, după cum știți, în proporție de 80-90%, reprezintă esența economiei în cadrul pieței unice. Sunt foarte bucuros să constat că Parlamentul a adoptat chiar în primă lectură această primă revizire a directivei Prospect. Este o directivă modificată care simplifică și clarifică regulile de emitere a valorilor mobiliare și care sprijină IMM-urile, cum a spus pe bună dreptate domnul Clint ceva mai devreme, uh, în ceea ce privește accesul lor la piețele de capital și care va permite consolidarea pieței interne a capitalurilor. Negocierea acestei directive a beneficiat de strânsa colaborare din partea Parlamentului și chiar mai mult decât atât a beneficiat de îmbunătățiri semnificative propuse de către Parlament și și de Consiliu și firește și Comisia a jucat un rol în acest sens. Și aș dori să mulțumesc foarte călduros domnului raportor, domnului Wolf Klintz, în numele Comisiei și Comisiei Econ pentru munca eficace pe care au depus-o și pentru cooperarea lor constructivă. Suntem mulțumiți de acest text de compromis pe care îl avem acum în mâini și care respectă spiritul propunerii inițiale. Directiva din 2003, directiva prospect, are meritul de a fi foarte clară, necontestat acest lucru și a stabilit reguli armonizate pe care trebuie să le publice companiile europene în momentul în care acestea emit valori mobiliare, existând o inovație majoră, adică atunci când se adoptă un prospect într-un stat membru, acest prospect este valabil în întreaga Uniune Europeană. Însă, situația din 2003 rămâne să mai fie modificată pentru a spori claritatea juridică, pentru a spori eficacitatea regimurilor prospectelor și pentru a, de ce nu, ă, de acum înainte și grație și dumneavoastră și grație acestei revizuiri, a permite emiterea de valori mobiliare care să facă obiectul unor declarații foarte mult reduse pentru micile companii, pentru cei care au împrumuturi mici și pentru împrumuturile cu garanții de stat. Formatul și conținutul în rezumat al prospectului trebuie să fie îmbunătățite și să prevadă obligativitatea de a publica un prospect clar în cazul în care se realizează vânzări dacă se face apel, să zicem, la intermediar, la detaliști sau dacă se fac acele acțiuni cu nume personal. De asemenea, există o serie de declarații care nu fac altceva decât să repete anumite prevederi din directiva privind transparență și care vor fi anulate. Iată care este efectul muncii noastre în comun, iar această directivă revizuită va reprezenta un instrument foarte echilibrat pentru problemele complexe pe care le au atât investitorii cât și emitenții pe piața financiară, indiferent că e vorba de companii mici sau de companii foarte mari. Adoptarea în primă lectură ar reprezenta un semnal ferm că Uniunea Europeană își respectă angajamentele de simplificare și de reducere a poverii uh, administrative, menținând în același timp și chiar îmbunătățind nivelul de protecție al investitorilor. Iată de ce am dorit ca încă o dată să mulțumesc domnului raportor și să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați adoptat acest compromis dinamic în sprijinul simplificării despre care vorbeam și în mod deosebit în sprijinul IMM-urilor Uh, pe în teritoriul întregii Uniuni Europene. Thank you, Commissioner. Now... Domnule comisar, urmează acum la cuvânt, uh, ar fi trebuit să fie domnul Bodu, dar pe domnul Bodu nu-l văd în sală, motiv pentru care dau cuvântul domnului uh, Feio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că toată Comisia Econ a făcut o muncă foarte bună. Asta pentru că am avut propuneri foarte bune din partea mai multor deputați și vreau să subliniez rolul jucat de domnul Crinț, colegul nostru, raportor, care a făcut posibil acest rezultat foarte bun. Când uh, vorbim despre prospecte, vorbim sigur despre întreaga problemă a publicității acestor prospecte pentru a crea mai multă securitate pe piață și a asigura o mai bună, un mai bun acces pentru investiții. Cred că au existat uh, și conflicte aici când e vorba de apărarea consumatorilor, între apărarea consumatorilor pe de-o parte și nevoia de a proteja investitorii pe de altă parte, dar a fost posibilă găsirea unui echilibru, deși adesea pozițiile au fost divergente. Dar e bine că în acest moment s-a ajuns la un echilibru. Când uh, s-a ajuns la acest uh, uh, raport. Am acordat o atenție deosebită situației IMM-urilor și nevoia de a respecta investitorilor cu amănuntul și nevoia de o mai multă simplificare, de mai multă claritate în publicarea acestor prospecte și de asemenea în reducerea costurilor pentru companii, pentru că adesea uh, acestea sunt, uh, au de făcut față unor poveri prea mari pentru ele. Sigur, la trialog, uh, Parlamentul, Comisia și Consiliul nu au avut, nu au avut poziții identice, dar am ajuns la un echilibru foarte pozitiv, cred eu. Cred că, până la urmă, acest document constituie o foarte bună uh, bază de continuare. Mulțumesc, domnule Feio, și acum dau cuvântul din partea socialiștilor și democraților, doamnei Stiller, pentru două minute. Eh, thank you, Mr. President, and... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului raportor și tuturor raportorilor din umbră pentru uh, felul în care au acceptat să coopereze. Noi Credem într-o mai mare protecție a investitorilor și credem uh, în uh, ajutorul și sprijinul care trebuie acordat IMM-urilor care au nevoie de capitaluri. S-a vorbit despre acest rezumat cu informații cheie. Ele trebuie neapărat să fie precise, clare și, de asemenea, trebuie să se spună că răspunderea civilă este cea a um, um emitentului. De asemenea, dacă se solicită informații suplimentare, trebuie să fie puse la dispoziție uh, cât se poate de repede și în mod uh, gratuit. În ce privește plafonul, eu cred că este o, mai degrabă un exercițiu stilistic decât o schimbare profundă a um, directivei actuale. Eu cred că aici am ajuns la un rezultat echilibrat. Trebuie să uh, ne asigurăm că definițiile investitorului autorizat, a activităților transfrontaliere, a instanțelor de supraveghere, trebuie toate să fie foarte bine înțelese. De asemenea, așa cum a spus domnul doctor Clintz, este foarte important, odată cu adoptarea actelor delegate, ca Parlamentul să aibă acest uh, termen de trei luni și maxim 6 luni pentru a-și putea da avizul asupra oricărei modificări sau adaptări a acestei directive. Știți uh, foarte bine că a existat și o divergență de opinii între noi și Consiliu în ce privește plafoanele, pentru că Consiliul se gândea mai mult la plafonul din directiva transparente, pe când noi vorbeam despre cel din directiva prospect. Per ansamblu, socialiștii sunt de acord cu compromisul la care s-a ajuns și sperăm ca mâine acest text să fie votat în primă lectură. Vă mulțumesc, doamnă Stiller.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 ta ut eh, obligationer eftersom trösklarna höjs från 50 miljoner. Se emită sau nu acest prospect. Există și problema țărilor terțe și și aici există praguri care trebuie să fie respectate în ceea ce privește fondurile. În rezumat, așa cum a spus și colega mea din partea grupului socialiștilor și democraților, îi mulțumesc lui Volklins pentru munca pe care a depus-o în realizarea acestui raport. Avem de-a face cu un pas important care ne va permite să îmbunătățim situația a milioane de întreprinderi europene și care sunt afectate. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Ford din partea conservatorilor și reformiștilor și aveți cuvântul timp de o jumătate. Am... Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte știu că nu este un raport uh, atât de popular, dar uh, ar merita să fie așa, pentru că această directivă a prospectelor a fost foarte importantă pentru a reglementa accesul fondurilor europene la capital, ceea ce în sine este un lucru vital pentru potențialul de creștere economică european pe viitor. Și a fost o încântare să conlucrez cu raportorii din umbră și mai ales sub conducerea domnului Clinț, care a adus valoare adăugată la propunerea originală a Comisiei și la poziția Consiliului. Consider că textul care a rezultat nu este doar uh, foarte valoros din punct de vedere tehnic, ci constituie un echilibru bun între protejarea investițiilor și uh, facilitarea accesului la piețele de capital pentru uh, companiile europene am lucrat uh, din greu ca să avem o uh, siguranță juridică pentru că este o bază pentru acțiunea în viitor. Am încercat să-i ajutăm pe investitori cu conținutul rezumatului și conceptul informațiilor cheie, esențiale și uh, mă încântă faptul că se va uh, facilita uh, regimul publicării. Um, cred că nu va fi în ajutorul doar a marilor companii, ci și a IMM-urilor. Într-o perioadă în care piețele sunt atât de volatile, costul prospectului ar uh, fi uh, putut constitui un obstacol de netrecut și sigur că acest lucru ne-a îngrijorat. Și atunci, domnule președinte, uh, aștept analizele ulterioare uh, ale acestei directive pe care o vom analiza în continuare în acest an și iată, este un exemplu de măsură uh, concretă pe care o, luăm pentru a proteja mediul antreprenorial din Europa și investițiile în viitorul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Foci. Acum dau cuvântul domnului Garcia Margaiu domnule președinte bine ați venit domnule comisar. știm uh, o serie de lucruri. Știm că această criză a fost, să spunem, un fel de virus uh, mutant, care a suferit o mutație și a fost o criză imobiliară la început, care după aia s-a făcut criză bancară, după care s-a transformat în criză economică și a sfârșit o criză a datoriei publice, care poate să declanșeze și alte crize în acest domeniu. Știm foarte bine că a fost o criză costisitoare. Ajutoarele care au fost angajate în domeniul financiar reprezintă 3,5 miliarde de euro. Așadar, practic, e vorba de o treime din PIB-ul UE. Știm de asemenea că una din, unul dintre motivele acestei crize l-a reprezentat lipsa de transparență uh, și atât în ceea ce privește produsele cât și piețele. Și deci acest raport despre care discutăm astăzi, aici este de o importanță capitală. Dacă vreți cifre, să știți că în Statele Unite, numai în Statele Unite, între 2000 și 2006, activele au, au crescut de patru ori e, și asta s-a făcut, deci spuneam, în baza unor credite ipotecare, deci în baza unor ipoteci, băncile chiar spuneau uh, că nu prea știau ce produse mai vindeau. Și uh, o altă constatare a fost că o serie de angajamente pe care noi ni le-am asumat de bunăvoie, pur și simplu, nu au fost adoptate și nu au uh, trecut, să spunem, de la uh, discurs la fapte concrete. Și știm că în această reorganizare a serviciilor financiare există trei elemente care sunt foarte importante. Avem acele entități pan-europene care trebuie să facă obiectul unei supravegheri de către instituții pan-europene și trebuie să putem să ne bizuim pe măsurile necesare pentru a detecta acest virus și pentru a evita ca el să fie molipsitor. Și, în același timp, trebuie să evităm ca aceste boli care uh, afectează cetățenii să nu fie suportate numai de către cetățeni. Trebuie să evităm această situație. Domnule comisar, aveți o sarcină foarte importantă pentru că dacă nu, această criză

și mai ales cei cu amănuntul uh, primesc protecția adecvată din partea uh, Uniunii Europene. Investitorii trebuie să aibă la dispoziție informațiile necesare pentru, uh, pe care să-și bazeze deciziile. Un cadru foarte bine structurat înseamnă că piețele europene sunt mai sigure și deci mai atractive pentru investitorii serioși. Directiva care va urma directiva uh, prospectelor a creat niște standarde în Uniunea Europeană. așa s-a întâmplat și cu uh, directiva care reglementează uh, organismele de plasament colectiv în valorile mobiliare uh, și directiva privind prospectele trebuie revizuită în permanență. Sunt de acord că prime, unele măsuri din directivă nu au fost necesare și numărul de obligațiile pe care trebuie să le respecte, de obligații pe care trebuie să le respecte uh, companiile poate nu este potrivit. Then on the business itself pentru că, sigur, companiile nu trebuie împovărate în mod excesiv. Uh, trebuie de asemenea să evităm uh, probleme de interpretare diferită în uh, diferitele state membre. În final, doamna președinte, aș dori să-l felicit pe raportor, pe domnul Clintz, pentru activitatea sa excelentă și de asemenea aș dori să felicit pe toți raportorii din umbră. Eu unul consider că acest raport este foarte bine echilibrat și util. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Casa. Și are cuvântul domnul Esaia acum arvoisa puhemies hyvä komission jäsen pidän mietintöä esitedirektiivin muutoksesta myönteisenä sillä monet näistä. doamnă președinte domnule comisar raportul cu privire la amendamentele acestei directive este un raport foarte bun și își propune să reducă povara administrativă și cred că raportorul și raportorii din umbră au făcut un lucru foarte bun. Și cred că protecția investitorilor trebuie să fie avută în vedere în mod constant. Certitudinea juridică a fost uh, sporită, iar uh, temeiul uh, legal a fost redus, deoarece era foarte amplu. Iar prospectul reprezintă acum un instrument care să fie redactat de așa manieră astfel încât să se evite contradicțiile. Cred că structura uniformă a prospectelor trebuie să fie salutată, deoarece sunt mai ușor de citit astfel. Și am depus un amendament care urmărește să se asigure că toți investitorii sunt tratați în același fel și nu întotdeauna se întâmplă ca micii investitori să uh, fie la fel de pricepuți ca mari investitori și intenționez să subliniez acest lucru și pe viitor. Directiva își propune un obiectiv important, și anume un investitor trebuie să reușească să ia hotărâri în baza unor informații clare de care să dispună. Cred că directiva modificată va permite un pas în această direcție. Mulțumesc foarte mult, doamna Esaia.

în final doresc să menionez că noile norme vor proteja mai bine investitorii dându le posibilitatea de a analiza mai bine riscurile pe care le comportă o valoare imobiliară înainte de a investi. Mulțumesc, Băsescu. Și acum are cuvântul domnul Mulțumesc, Dacă dorim o piață mai transparentă, trebuie să avem reguli clare în ce privește răspunderea și să, de asemenea, să protejăm IMM-urile și uh, investitorii au nevoie de informații uh, reale și aduse la zi. Toate informațiile trebuie puse la dispoziția investitorilor în legătură cu un anumit produs uh, pe uh, de valori mobiliare, doar așa poate uh, investitorul să ia decizia corectă. E vital ca legislația națională din acest domeniu să fie armonizată în interesul uh, investitorilor. Ultimul lucru de care avem nevoie pe timpul crizei este incertitudinea juridică. Deci o mai mare transparență ar crea mai multă încredere pentru investitori. Mulțumesc și acum, doamna Zeckman. der Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi. Această directivă a prospectului este binevenită revizura ei, mai ales pentru că acest prospect este un adevărat pașaport pentru orice fel de produs de investiție propus pe piețele din Europa și nu numai. Și mi se pare foarte important să existe reguli precise în ce privește informațiile furnizate investitorilor. Și eu cred că este foarte bine faptul că uh, aceste prospecte vor fi mai clare și cu mai puține pagini. Vă mulțumesc uh, um, foarte mult. Acum aveți cuvântul, domnule comisar Barnier. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, din nou fiecărui deputat care a luat cuvântul ces remarques complémentaires. Mulțumesc pentru observațiile făcute, mulțumesc pentru încurajările primite. E clar că textul care va fi votat este unul de compromis, este unul dinamic. Sigur, nu poate să se regăsească în el toate, să nu putem regăsi în el toate ideile și sugestiile exprimate aici, dar pe de altă parte cred că Parlamentul, domnul Clint, Comisia noastră, Comisia Jurii, de asemenea, au multe măsuri să fie satisfăcute, pentru că textul actual a avut mult de câștigat și spun asta sincer, de pe urma comentariilor, sugestiilor, criticilor constructive în timpul uh, procesului de negociere. Un, uh, ma, un număr însemnat de amendamente ale dumneavoastră au fost uh, introduse în text, mai ales, domnilor și domnilor, în ce privește domeniul de aplicare al directivei, dispozițiile privitoare la informațiile cheie care trebuie incluse în rezumatul prospectului sau regimul aplicabil angajaților, sau lisabonizarea, dacă îmi dați voie să spun astfel, a directivei privind prospectele. Prospectul, mă scuzați. Domnul Feio a evocat, Feio a evocat conflictul între uh, protecția investitorilor și nevoile IMM-urilor și a reamintit faptul că un prospect proporțional va fi dezvoltat pentru IMM-uri. Domnul Cutaș a vorbit și dânsul despre acest angajament pe care trebuie să ne-l asumăm în favoarea IMM-urilor. Acest uh, prospect uh, proporționat va fi într-adevăr gândit pentru IMM-uri la nivelul 2, respectând în același timp protecția investitorilor. Un alt punct la care s-a referit doamna Esaia din aur, investitorii calificați E bine, directiva ține cont de diferențele între investitori uh, și investitorii particulari și cei calificați și va asigura o, pro, o protecție corectă între aceste două categorii. Doamnelor și domnilor, Comisia poate accepta toate, poate fi de acord cu toate amendamentele, deci susține textul după cum am și uh, spus și am văzut că domnul Clins, domnul Feu, doamna Taylor, domnul Schmidt, doamna Ford au uh, spus în numele grupurilor lor că este un bun text de compromis și sperăm că uh, directiva va consolida protecția uh, investitorilor și re- va reduce sarcinile administrative pentru emitenți și că va contribui la dezvoltarea și mai însemnată a unei veritabile piețe a capitalurilor europeană și haideți să nu ratăm această ocazie iar în final doresc să-i mulțumesc domnului Garcia Margaio pentru contribuția domniei sale, pentru că dincolo de acest text care reprezintă un real progres, acest progres se înscrie într-un context mai general la care domnul Margaio lucrează foarte eficient cu pachetul de supraveghere care este în curs de discutare și e vorba aici de transparență. Vă reamintesc că revizuirea pe care, despre care vorbim are nevoie, are elemente de transparență adaptate emitenților și IMM-urilor, cu respectarea, uh, o repet, a protecției investitorilor. Elementul de supraveghere este inclus în pachetul de supraveghere, textul Omnibus și uh, la acest text domnul Margaiu lucrează cu colegii domniei sale și fac apel la îndrăzneala tuturor de care a dat dovadă prin acest text care reprezintă un progres și sper să dăm dovadă de aceeași îndrăzneală împreună cu Consiliul cu ocazia compromisurilor tot la, la fel de dinamice la care trebuie să ajungem în zilele următoare în ce privește alte texte aflate acum în discuție. În primul rând, marele proiect de supraveghere europeană de care avem nevoie pentru acest text, pentru agențiile de rating de care vorbeam adineauri și pentru multe alte uh, uh probleme legate de reglementare și de transparența controlului și sunt lecții pe care trebuie să le tragem din criză. Asta este răspunderea noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, spune președinta. Acum dau cuvântul domnului raportor, domnul Clint. Dar uh, îi voi acorda doar jumătate de minut pentru că deja a, uh, și-a folosit timpul la început. Vă rog, domnule Clint. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu cât se poate de succint. Vreau să adresez mulțumiri domnului comisar european și de asemenea tuturor colegilor care au făcut comentarii cât se poate de amabile. Datorită faptului că am cooperat atât de bine, am putut poate să împăcăm mai multe obiective, un acces mai facil la piețele financiare a IMM-urilor, o mai bună protecție a investitorilor și progrese în ce privește crearea unei adevărate piețe interne de capital european. Îmi doresc ca toate prevederile uh, uh, cu privire la prospect și la sinteze, la rezumat, să fie aprobate și să existe de asemenea o puncte creată între această directivă și directiva uh, MIFID. Și, de asemenea, trebuie ca uh, și produse care provin din alte țări decât de la emitenți europeni să poată să fie disponibile. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Am încheiat astfel dezbaterea la acest punct și votul va avea loc mâine. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, respectiv întrebările orale adresate Comisiei și Consiliului